liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle. Dragi colegi și colege, bine ați venit la ședința de astăzi. Haideți să începem repejor, pentru că avem o ordine de zi plină ochi și cred că nimeni nu vrea să stea până la noapte să discute, deci haideți să începem repede. Să începem cu adoptarea ordinii de zi. Se adoptă în această formă? Se opune cineva? S-ar părea că nu, atunci o adoptăm în forma actuală. Punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președinției. Avem uh, interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, portugheză, maghiară, polonă, bulgară și română. Trebuie să vă amintesc și că această ședință se transmite live pe internet hotărârile coordonatorilor din 22 ianuarie 2018, care au fost transmise pe 24 ianuarie prin e-mail tuturor membrilor uh, Comisiei Cult, sunt considerate oficial adoptate, deoarece până la termenul de pe 26 ianuarie nu au existat obiecții. Deoarece avem uh, multe uh, reprezentări la vot, aș vrea să vă rog să uh, trecem prin vot rapid și aș vrea să rog și raportorii să nu ia cuvântul înainte de votări dacă nu au ceva important de spus, deoarece există mulți care trebuie să meargă și la alte ședințe și este foarte important să fim um, toți uh, aici uh, pentru vot ca să se voteze cum trebuie. Și astfel ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, crearea programului Europa Creativă 2014-2020. Este vorba despre votul uh, asupra uh, acordului provizoriu din timpul negocierilor interinstituționale. Este vorba despre Uh, finanțarea uh, tineretului european. Silvia Costa a fost uh, raportoarea noastră. În trialog a lucrat excelent. Mai ai ceva de spus înainte de vot? Te rog să te exprimi pe scurt, Silvia. Foarte succint, le mulțumesc tuturor. Cred că am făcut o treabă bună, am ajuns la un acord care cred că reflectă principiile noastre și pretențiile noastre. Mulțumesc tuturor colegilor. Mulțumesc foarte mult uh, și pentru activitatea excelentă desfășurată. Haideți să trecem direct la vot. Se Există un singur vot cu privire la acordul provizoriu în total. Se votează electronic. Deschid votul. Am închis votul. Mit 24 ja. Avem 24 pro, două voturi contra, deci uh, cu o majoritate amplă se adoptă acordul provizoriu. Felicitări, uh, urmează discutarea în plen. Și acum ajungem la un vot uh, mare de durată, la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de raport cu privire la Corpul European de Solidaritate. Helga Trupel este raportoarea noastră. Dorești să iei cuvântul? Te rog. Bună dimineața, stimați colegi! Am să fiu succintă, am cooperat foarte bine pe acest dosar deoarece uh, majoritatea suntem convinși că este o idee, idee bună să existe mai multă solidaritate și mai multe posibilități de voluntariat pentru tineri în Europa și trebuie să ne concentrăm asupra acestui avantaj. Există deja uh, asemenea posibilități, dar trebuie să creăm mai multe șanse de creare de comunități și consolidare uh, a coeziunii. Este o abordare nouă. Sper că acest program să devină un nou proiect uh, măreț cum este Erasmus Plus în Europa. Cred că este o idee bună că am adoptat numele um, Corpul, uh, uh, Serviciul European de Solidaritate și Voluntariat, pentru că știm că um, fostul acronim nu suna bine în multe state. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu se iau bani de la Erasmus Plus pentru noul program, uh, dacă vrem să facem mai multe, trebuie să facem cu alți bani sau cu banii care rămân din CFM. Și o ultimă uh, frază. Știți că aveam uh, competențele împărțite cu EMPL. Din punctul meu de vedere, raportorul spune că uh, noi uh, nu luptăm cu uh, șomajul în rândul tinerilor, iar eu nu sunt de acord pentru că uh, noi, luptăm, noi vrem să luptăm împotriva acestei probleme, dar vrem să existe o diferențiere clară între uh, solidaritate și voluntariat. Uh, vrem ca acest lucru să fie extrem de clar, de aceea vrem să schimbăm propunerea Comisiei să nu fie 80 cu 20, pentru că, să fie foarte clar, nu ne opunem ideii de angajare în organizații non-profit, dar vrem să existe o definiție foarte clară a solidarității și voluntariatului. Sperăm să avem un punct de vedere clar în pe acest subiect. O să fie greu în plenară pentru că unii colegi vor pune sub semnul întrebării mandatul nostru în acest sens, dar noi avem argumente foarte bune și ar trebui să le promovăm și să le apărăm. Mulțumim foarte mult, Helga și pentru activitatea desfășurată au fost foarte multe amendamente și foarte multe compromise de găsit. Mulțumim și raportorilor din umbră. Vreau să le amintesc și lor că, conform articolului 54 din regulile de procedură, amendamentele Ample, conform acordului cu Ample, care cad în competența exclusivă a Ample, trebuie să fie adoptate automat. De aceea, părțile uh, marcate cu roșu în această listă de votare nu vor fi votate. Deci, haideți să trecem la vot direct. Începem cu lista de vot groasă cu amendamentul 118. Cine-i pentru, cine-i împotrivă, abțineri? Se respinge. Compromis 23. Cine este pentru, cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 324. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la 325. Eh, Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13. 327 ar mai fi. 327. Îmi cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 326. Nu, compromisul 13. Compromisul 13. Vă promit că o să fiu mai atentă. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 362. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 361. 71. Iar trebuie să dăm pagina cam mult pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 s-a retras, 375 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tocmai am votat 375. Bun. 372 în două părți. Nu, 372 și 373 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 374 lipsește. Trecem la all amendment 1. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Trecem la Agri 220 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 376 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Ample um, 35 pentru. Ample 35, partea 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 39, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trei sute optzeci patru și trei sute optzeci cinci identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Am deschis votul. 387. Am închis votul. Cu 15 la 12 se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Trebuie să ridicați mâinile mai sus, altfel nu pot să vă număr. Hai să verificăm. Amendamentul 48. Am închis votul. Cu 14 la 13 se adoptă. 388 și 389 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 390 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se respinge. S-a respins. Acesta nu se votează. Bun. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 398. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 399 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 400 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul la amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 411. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 412 și 418. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 413. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm. 413. Am închis votul. Cu 16 la 11 se respinge. 414 pentru, împotrivă, Abțineri? Nici aici n-a fost clar după numărătoare, deci trebuie să verificăm din păcate. Am deschis votul. Am închis votul. 17 la 9 se respinge. 415 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 416 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 417 și regii 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Budget 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acri 23 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Agri 23. S-a închis votul. 15 la 9 se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 427 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 428 pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama, haideți să verificăm. Am deschis votul? Am închis votul. 15 la 12 se adoptă. Acum trecem la Ample 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 nu se votează, 429 nu se votează, regii 44 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Regii 44. Am deschis votul. Am închis votul. 13 la 11 se adoptă. Patrusute um, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 433 pentru, împotrivă. 433 votăm pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 434 și 435 nu se votează. 436 și 439 sunt identice pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 437, 438 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 440 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Envi 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 444 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 446 și regii 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 445 și Ample 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 447 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 448 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 449 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 450 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 451 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 463. ...463, Envy 23 și Regii 48, toate identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 45. Trecem la Ample 45, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la 466, și 467 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Respins, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Respins. Trecem acum la 469 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 470 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 69. 69. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 22. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 483. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 484. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 485 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 486 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 487 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ample 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 490 pentru împotrivă abținerea adoptat. 491 pentru împotrivă abțineri respins. MV25 pentru împotrivă abțineri adoptat. Trecem la regii 52 pentru împotrivă abțineri adoptat. Ample 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 73 a fost retras. 495 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Buget 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 27 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 496 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 497 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 498 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 499 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regi 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 500 și MV26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 501 și 502 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 503 a fost retras, buget 10 pentru, îmi cer scuze, 504, spune doamna președinte, 504 împreună cu 505, 506, buget 11 și Empel 49 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 507, 508, 509 și buget 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 510, 511, 12, buget 13 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 513, 14, 15, buget 14 și ampl 50 pentru împreună. Îmi cer scuze împotriva. Abțineri adoptat. Ampl 51 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Buget 15 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Compromis 23A pentru Împotrivă. Abținere. Adoptat. 520. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MP52. Pentru. Împotrivă. abțineri Adoptat. Agri 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm? Mai bine. Haideți, poate n-am văzut bine. Am deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 9 împotrivă, n-am văzut-o prea bine. Buget 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 521 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV27 pentru, a, îmi cer scuze, spune doamna președinte. MV27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Regi 56 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Regii 56 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat, e evident. Trebuie să ridicați mâinile mai zdravă în sus. Agri 31. Da, Agri 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Regii 57 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 525 e caduc, 526 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Regii nu, compromis 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la regii 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins compromis 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 547 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 548 Da, ă, nici nu mai pot să vorbesc clar. Compromis 27. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem acum la buget 17. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ample 53. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 565 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 566 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 567 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 a fost retras, buget 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, MV 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, Regii 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 568 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 569 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm mai bine. 569. S-a deschis votul. Geschloss. S-a închis votul. 14 împotrivă, așadar respins. Buget 19 pentru, împotrivă, abțineri respins. 570 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la MV33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 574 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 591 și 592 împreună identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromis 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 628. Da, câteva pagini mai încolo. 628. Ați găsit cu toții? 628 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 626 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm? Bine, haideți. 626. 626. Wir machen das nochmal. Dafür. Haideți încă o dată. Pentru. 626. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că era cam la limită. S-a deschis votul. geschlossen. Mit 14 S-a închis votul respins. 627 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Regii 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 629 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 630 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buge 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Un amendament oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la buge 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Regii 77 pentru împotrivă abțineri respins. Trecem la 636 pentru împotrivă abțineri respins. Agri 34 pentru împotrivă abțineri respins. Envi 41 pentru împotrivă res, abțineri respins. Regii 78 pe prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm mai bine. Cea de-a doua parte, de la Regii 78, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 16 pentru, adoptat. 632. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99, retras, 634. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 633. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 637. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 639, 640 și 641 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 642 și 643 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Agri 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 644, 45 și împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 646 retras, Envy 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 647 retras, Envy 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Îmi cer scuze, respins. Regii 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 649 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 650 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 651 și 656 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ample 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 654 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Regii 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 657 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 658 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, adoptat. Regi 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 659 pentru, împotrivă, Abține, cred că e respins, dar cel mai bine verificăm. S-a deschis votul. Geschloss. S-a închis votul. 17 la 9, respins. 663 pentru. Împotrivă. Abțineri, adoptat. 664 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 664. Încă o dată. Pentru. Pentru 664. Acum, e clar, lucrurile arată altfel. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 665. Îmi cer scuze. Trecem la regi 83. Regi 83 pentru împotrivă, abținere adoptat, 669 și 670 pentru, împotrivă, abținere adoptat, regii 84 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 673 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envy 46 și Agri 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Regii 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 675 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 676 și 677, Envy 47 și Agri 37 pentru Împot împotrivă abțineri. Adoptat. Acum putem verifica dacă doriți. Așadar, 676, 77 până la Agri 37 s-a deschis votul. S-a închis votul. ce pentru, 9 împotriva, adoptat. MV48 și Agri 38 pentru, împotrivă, abținerii, adoptat. Trecem la 682 pentru la, și la MV49 și Agri 39 identice pentru, împotrivă, abținerii, adoptat mv 50 și 683. mv 50 așadar și 683 pentru. Împotrivă. Is is correct. 682, da, Agri 38 se adoptase, iată de ce am ajuns la 682. 681 e caduc. Ați înțeles? Încă o dată. 682 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV50 și 683 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 29 pentru. Împotrivă. Abținere. respins. 684, 85, 86, buget 30, MV50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 688. 688, 89, 90, buget 31 și MV52 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 693. 693, 94, 95, buget 32, MV 53, pentru, împotrivă, abținere adoptat. Agri 40, pentru, împotrivă, abținere adoptat. Entschuldigung. Îmi cer scuze, spune doamna, 40, doamna președinte, Agri 40 e caduc și acum trecem la 697, 98, 99, buget 33 și Envi 54 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Buget 34, MV 55, 701, 702 și 703 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 705 pentru. Împotrivă, abținere respins. 126 pentru. Împotrivă, abținere respins. 130 pentru. Împotrivă, abțineri respins. 131 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. Regi 1 pentru împotriva abținerii adoptat. 128 și Ample 1 pentru împotriva abținerii adoptat. 127, îmi cer scuze, spune doamna președinte, trecem la compromis A. Pentru împotriva abțineri adoptat. Trecem la 136 pentru împotriva abțineri respins. 137 pentru împotrivă, abțineri, respins. Adoptat? Era adoptat? Haideți mai bine să verificăm. 137. S-a deschis votul. Net. Geschlossen. S-a închis votul. Era adoptat, clar, 24 de voturi pentru, 2 împotrivă mp 3. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis B. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Agri 3 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis 1 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Agri 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Agri 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 170 și 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, respins, îmi cer scuze, respins, Ample 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, MV4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, Regi 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins, Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm ca să fim siguri. S-a deschis votul la Agri 7. Geschlossen? S-a închis votul. 15 la 12 se respinge. Ia să vedem ce mai avem. M 10. M 10. Pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Dar hai să verificăm. Agri 9. S-a închis votul. 13 la 13 se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 221 și 222. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge. 221 și 222 s-au respins, de aceea continuăm cu 223. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regid 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Jos. L-am pierdut din vedere, dar pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 320 uh, și, 332. Uh, pentru, împotrivă, a, se adoptă. Ample este identite, identic, uh, Ample 19 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 bis. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge. Reghi 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Reghi 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 268 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 267 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 266 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi urmează un uh, amendament lingvistic. Regii 23 pentru. Împotrivă. Respingeri. Se adoptă. 269 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 273 pentru. Nu. Regii 24 Regii 24 pe pagina următoare și Agri 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Regii 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 274 pentru împotrivă abțineri se respinge. 275 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 276 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV10 pentru. Nu, regii 26. Regii 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 287 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 291 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 288 și 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 295 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm. Bugete 2. Geschlossen. Am închis votul. 15 la 12 se adoptă. Bugete 3 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost aceeași majoritate ca adineuri, dar haideți să verificăm. Bugete 3. Am închis votul. 15 la 12, aceeași majoritate. Bugete 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la regii 30. Regii 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 3, și 308, nu, 124, nu mai avem mult, 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se a, a, adoptă. Și votul final, electronic. Am deschis votul. Geschlossen. Am închis votul. optsprezece pro, trei contra, cinci abineri deci cu amplă majoritate se adoptă felicitări raportoarei pentru activitatea excelentă. Acum trebuie să votăm cu privire la acordarea mandatului pentru negocierea cu Comisia și Consiliului conform articolului 69C din regulile de procedură și acest lucru se face electronic. Am deschis votul. sogar eine namentliche Abstimmung. Este chiar vot nominal. Abstimmung ist geschlossen. Am închis votul. 18 la 5 cu o abținere, am acordat mandatul, felicitări și pentru asta și urmează să vedem ce se va mai întâmpla. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die... Mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru um, activitatea desfășurată, dar mai avem câteva voturi de făcut. Nu am terminat cu votarea electronică. Ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de raport cu privire la un raport din proprie inițiativă cu privire la coordonarea uh, politicii economice aspecte sociale și de ocupare în uh, anul 2018. Julie Ward a fost raportor. Dorești să iei cuvântul? Say thank you. Foarte pe scurt, doar ca să le mulțumesc colegilor pentru efortul pe care l-au depus. A fost foarte interesant să văd care sunt cifrele reale și tendințele și să vedem în ce domenii au rămas, uh, au fost lăsați, de fapt, uh, anumiți oameni în urmă. Dorim o incluziune cât mai mare, uh, o modernizare. Există mulți oameni care, din păcate, nu pot să aibă acces la educație și formare în vederea angajării. Deci, Sper că putem vota un raport foarte favorabil incluziunii în dimineața aceasta. Mulțumim foarte mult. Haideți să votăm. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 și 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm. 13 și 14. Am deschis votul. Geschlossen. Am închis votul. 16 la 9 se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Uh, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri,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 Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, înainte să trecem la amendamentul 41, aș vrea să vă spun că doamna Sol a introdus un amendament oral, a informat de acest lucru membrii și ieri prin e-mail, așa că aș vrea să o rog să ne uh, explice acest amendament oral, după care uh, urmează să vedem. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am dorit să înlocuim cuvântul migranți cu cuvântul solicitanți, cu formularea solicitanți de azil, pentru că mi se pare mai precisă. Așa că Asta am introdus în amendamentul meu oral. Vă mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult, deoarece acest amendament oral nu este la fel de ambițios ca amendamentul 41, adică se găsește mai târziu în text. Aș vrea să trecem la 41 și dacă 41 nu se adoptă, atunci urmează să votăm și amendamentul oral. În primul rând vreau să știu Cine are obiecții împotriva amendamentului oral? Se pare că nimeni. Deci, haideți să votăm amendamentul 41. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Haideți să votăm electronic pe 41. 41, vot electronic, am deschis votul. Änderungsantrag. Wir stimmen zuerst über Deci votăm întâi amendamentul 41 și dacă acesta nu se adoptă, atunci vom trece la amendamentul oral. Acesta este procesul corect. Amendamentul 41. Am închis votul. 15 la 8 se adoptă și astfel și amendamentul oral devine caduc. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 și 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, aș vrea să verificăm. 64, am deschis votul, vă rog. Geschlossen. S-a închis votul. 13 pentru, 10 împotrivă, adoptat. Compromis 9 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. A, trecem direct la votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, mare majoritate adoptat. Felicitări! Felicitări raportoarei. Trecem acum la punctul 6. Un raport din proprie inițiativă, libertatea și pluralismul medie în Uniunea Europeană. Raportor a fost Curțio Malteze. Curțio, mai dorești să spui câteva cuvinte? Foarte succint vreau să le mulțumesc colegilor pentru că cu ajutorul lor am făcut o treabă excelentă referitor la un subiect care este mult mai important decât acele știri false, fake news și anume libertatea presei. Mulțumesc foarte mult. Trecem direct la vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 jos, jos de tot. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 14. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21. Pentru, împotriva, abțineri, respins, 22 pentru, împotriva, abțineri. Hmm. Haide să verificăm. S-a deschis votul. 20. Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen? S-a închis votul. 13 împotrivă, respins 25 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri respins, 33 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, trecem la 40, pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu e tocmai ușor de dezlușit, îmi cer scuze. Haideți să votăm electronic. 40, prima parte, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 23 pentru, dar sincer de aici de sus era greu de deslușit pentru că nu v-ați ridicat mânuțele. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pe două părți, prima parte, prin, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 50 s-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis votul. 16 împotrivă, o pentru respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 7 pentru, împotrivă, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Trecem la compromis 9 pentru, împotrivă, Abțineri. adoptat. Trecem la 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Putem și verifica dacă doriți. Amendamentul 80 verificăm S-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis votul. 15 împotrivă, 9 pentru, respins. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat. Dar verificăm. Haideți să verificăm ca să fim siguri. 87 s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 20 pentru, 2 împotriva, adoptat și de data asta nu prea v-ați ridicat mânuțele în sus. 14. Compromis 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. geschlossen. S-a închis votul. 22 de voturi eh, pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorului. Acum, dragi colegi, sincer, mi se plimbă limba în gură. Vă mulțumesc pentru efortul concentrat. Am încheiat uh, cu maratonul de voturi pentru astăzi și trecem acum la activitatea noastră obișnuită și trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume analizarea unui raport din proprie inițiativă referitor la modernizarea educației în Uniunea Europeană. Este un raport de mare însemnătate pentru noi, cât mai mult de când am decis de când am hotărât să realizăm un asemenea raport din proprie inițiativă. Acesta a luat tot mai mult uh, proporții pentru că au venit tot mai multe comunicări ale comisiei pe care doream să le introducem cu toții în acest aviz și iată cum Cristina Libacica s-a văzut uh, confruntată cu un volum impresionant de muncă, deosebit de important pentru noi. Vă rog, spune doamna președintă, cine dorește să părăsească sala, să o părăsească cât se poate de repede și în liniște, pentru că noi dorim să ne continuăm activitatea. Educația nu este un privilegiu al unor câtorva, ci este un drept al omului și de însemnătate strategică ca atare pentru societatea noastră. Am uh, impresia că până acum și-a dat seama și Comisia că în Uniunea Europeană trebuie să ne ocupăm mai mult de învățământ decât am făcut până acum, în ciuda competențelor naționale și în ciuda respectării competențelor naționale. Cred că este bine, corect și important ca în această privință strategică Parlamentul nostru să ia o poziție și doresc să îi dau cu cuvântul cu mare drag Cristinei pentru a își prezenta raportul, după care vom începe discuția. Cristina, ai cuvântul. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałabym przede wszystkim... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc înainte de toate colegilor mei pentru colaborarea de până acum, le mulțumesc raportorilor din umbră, le mulțumesc consultanților politici, le mulțumesc comisiei, le mulțumesc ONG-urilor și din suflet doresc să le mulțumesc, să-i mulțumesc și asistentei mele pentru că um, sprijinul ei a fost unul foarte important. Și doresc să fac legătura cu cele spuse de dumneavoastră, doamnă președinte. Pot să spun cu mare sinceritate că până acum nu au existat foarte multe comunicări din partea Comisiei referitor la învățământ, mai degrabă un dispreț din partea Comisiei. Însă învățământul între timp a devenit un subiect important pe agenda politică. Doresc cu această ocazie să fac un apel la Parlamentul European să se alăture acestui efort în avangardă și ca acele aspecte care vizează învățământul să nu fie uitate ulterior printre ultimele pe ordinile de zi. A fost o mare provocare să rezum în șapte mii de caractere esența acestui subiect. Inițial mi s-a părut uh, imposibil de făcut, iată de ce am pregătit o sută de amendamente care completează și elaborează informațiile ulterioare din partea comisiei și îi încurajez pe colegii să le consulte și să le semneze eventual. Acum, raportul în sine. Am trei uh, principii pe, fundamentale pe care uh, le-am integrat în raport și anume, până acum, școli, școala a fost uh, asociată cu uh, ca fiind locul unde dobândim cunoștințe, singurul loc, un fel de sursă a informației. Uh, Însă, în ziua de astăzi, lucrurile s-au schimbat atât de mult încât vorbim despre un spațiu de învățământ. Pentru noi este foarte important ca în acest spațiu al învățământului școala să rămână locul uh, cel mai atrăgător și locul cel mai credibil ca sursă de informație. Cea de-a doua premiză a reprezentat-o următoarea idee, și anume că obiectivul sistemului de învățământ este acela de a pregăti omul și nu lucrătorul. Și asta vreau să scot în evidență. Omul cu nevoile sale ca de cetățean, de membru al societății, ca ființă culturală. Și cea de-a treia premiză și anume de um, cea a principiul siguranței da, e adevărat, uh, se oferă tot uh, mai mulți, se alocă tot mai mulți bani pentru înarmare, pentru sectorul militar și cred că trebuie să luăm în calcul prin învățământul ca factor de dezvoltare, dar și securitatea joacă un rol important și să facem o alianță pentru civilizație care să se bazeze pe aceste principii. Noi am scos în evidență însemnătatea cheie a învățământului pentru redresarea economică a societății. Peisajul din învățământ se schimbă în permanență și provocările variază în funcție de etapa de învățământ. De multe ori pentru cadrele didactice nu există, provoc- ă, nu există pregătire și formare ulterioară. În continuare, știm că există provocări specifice cu care se confruntă fiecare stat membru, dar și um, cei care activează în sectorul învățământului. Și acum foarte succint, referitor la etapele învățământului. Există încă de la început aspecte importante, însă nu se pun accentul de pildă pe învățarea timpurie a copiilor. Trebuie să avem o abordare de ansamblu, trebuie să punem accentul pe această abordare completă. Trebuie să luăm în calcul și pregătirea cadrelor didactice, pentru că de multe ori acestea nu pot, nu sunt la fel de entuziasmate când vine vorba de educația timpurie. În continuare, trebuie să regândim școlile și în, în această perioadă în care ne, ne care până acum eram obișnuiți cu o învățare pe de rost mecanică, trebuie să o lăsăm în urmă, trebuie să ne îndreptăm spre o abordare creativă. Acestea sunt provocările epocii moderne trebuie să ne concentrăm și pe integrarea tehnologiilor moderne pentru a individualiza procesul de învățare și pentru a valorifica la maxim potențialul individual al fiecărui individ. Trebuie de asemenea să modificăm programele școlare. Sprijinim, de asemenea, crearea efectelor de sinergie între entuziasmul tinerilor de a folosi noile tehnologii și competențele, experiența și angajamentul cadrelor didactice. Învățământul superior decide, practic, este decisiv când vine vorba de performanța economică a unei societăți. Trebuie să avem o abordare bazată pe cercetare, cunoaștere și um, învățare. Trebuie să creăm o punte de legătură între învățământ și cercetare. Avem nevoie de asemenea de mai multă flexibilitate. Este important să ne asigurăm că se recunoaște și învățarea informală. De asemenea, un rol fundamental joacă mobilitatea. Însă, nu folosește la nimic dacă nu este, dacă nu sunt recunoscute, de pildă, diplomele de absolvire în străinătate. Dacă vorbim de învățământul superior, trebuie de asemenea să afirmăm că procesele didactice nu trebuie să fie sub nivelul cercetării și invers. Toate trebuie să se completeze și, în ultimul rând, cadrele didactice. Știm foarte bine că nimic nu se va schimba dacă nu vom avea un nou sistem de formare a cadrelor didactice. Cunoștințele academice sunt o premiză, într-adevăr, pentru a deveni um, profesor. Însă, este de asemenea important să ai uh, o înclinație înspre a fi dascăl. Trebuie să integrăm uh, și uh, blocuri de competențe practice în formarea cadrelor didactice. În plus, statutul acestei meserii trebuie elevat. Mă apropiu de sfârșit. Încă un minut, vă rog. În raport se amintește de asemenea faptul că avem nevoie de o selecție pozitivă. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea de până acum și vă încurajez să sprijiniți amendamentele. Vă spun că aici avem o competență partajată cu Ample Există și avizul din partea FAM, colega Șoidrova se ocupă acolo de aviz. Aștept cu mare interes contribuțiile dumneavoastră și știu că în cele din urmă va fi un raport excelent. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, este un raport cât se poate de amplu. Trecem acum la discuție. Am să dau înainte de toate cuvântul raportorilor din umbră. Vă rog, maxim două minute. Și începem cu doamna Oșcova. Köszönöm szépen a szót, és nagyon... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, doamne Libeașca, foarte mult pentru acest raport foarte bine redactat și meticulos. Cred că e un document excelent și nu putem să, nu prea putem să adăugăm mare lucru, suntem de acord cu structura care evidențiază fiecare nivel de învățământ. Mă bucur foarte mult că sunt incluși uh, copiii de vârstă preșcolară și studenții. Este important de menționat că este vorba despre un document Uh, foarte profesionist, făcut în urma unor reuniuni numeroase cu uh, părțile interesate. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că sunt de acord că nu există o soluție universală. Trebuie să vedem ce se poate face în fiecare stat membru. Cu toate acestea, este foarte important să împărtășim și să adoptăm bunele practici Investițiile în educație sunt extrem de importante. Țările care au făcut investiții în modernizarea educației vor face progrese în ceea ce privește dezvoltarea economiei, um, incluziunea tinerilor și educarea intelectualilor va duce la o societate um, cu um, un simț civic mai dezvoltat, Uh, o societate mai capabilă să se apere singură. Sunt de acord că și cooperarea cu părinții este foarte importantă. Și organizațiile de tineret și organizațiile locale și regionale trebuie și ele să fie implicate. Nu au fost multe amendamente, cu mare parte dintre ele sunt de acord și le voi sprijini. Contribuția noastră va fi pe următoarele linii. În primul rând, trebuie să consolidăm formarea viitorilor profesori, rolul familiei, educația în limba maternă. Acestea sunt uh, puncte care lipsesc, după părerea mea, și vom depune amendamente în acest sens. Dank. Mulțumesc foarte mult. Wir kommen jetzt... Trecem acum la domnul Sănăgiptu. You have the floor. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Felicitări raportoarei pentru că e un raport foarte important. E evident că nu putem să ne aflăm uh, la un nivel superior statelor membre, însă a venit clipa de asemenea ca Europa să grăiască. Există aici uh, un aspect important referitor la copilăria timpurie, un aspect care pentru mine este foarte important pentru că de acolo începe învățământul. Amendamentul 57 e unul pe care eu îl privesc cu interes considerabil. Acolo se vorbește despre rolul fundamental al părinților, familia, alegerile de învățământ. Uh, după care noi vom înainta amendamente referitor la un subiect foarte important și anume alegerile educaționale ale familiei. Familia are o structură care echivalează practic cu comunitatea, comunitatea egal cu statul. Deci putem construi un stat mai bun dacă pornim de la familie. Nu poate exista un stat fără comunitate și fără familie. Pentru noi este de importanță strategică, după care o alegere uh, care să nu fie condiționată de situația economică a familiei, pentru că învățământul e un drept fundamental, un pic ca dreptul la sănătate și la siguranță. Iată cele trei drepturi cheie pe care noi, pe baza cărora noi dorim să construim această Europa, pe care eu o iubesc, dar trebuie să o schimbăm. Vom înainta amendamente așadar referitor la dreptul copilului, al tânărului, al adultului, uh, la atinge obiectivele de uh, maxim uh, competențe de școlarizare. Când raportarea afirmă că este esențial să construim un cetățean, după care să aibă și accesul la un uh, traseu de școlarizare orientată înspre câmpul muncii, însă nu putem să ne orientăm doar înspre câmpul muncii fără a ne gândi la individ, la cetățean. Iată de ce o felicit pe raportare și vom înainta amendamente care să ajute raportul, care nu vor merge împotriva acestea, pentru că suntem de acord cu structura centrală a acestuia. Mulțumesc foarte mult, Tereza Jimenez Barbat. Mulțumesc înainte de toate. Aș dori să mulțumesc Cristinei Grivașca pentru că E un raport excelent, e o persoană care a fost întotdeauna deschisă la propuneri și e foarte ușor să colaborăm cu dumnea ei. Suntem uh, de acord în multe privințe, avem multe lucruri în comun și credem că educația este fundamentală, deși e o competență a statelor membre, nu văd de ce Uniunea Europeană nu ar putea să se pronunțe și să ia în serios acest uh, sector. Un învățământ de calitate e util pentru dezvoltarea unei Europe puternice și unite, a unei uh, cetățeni, a unor cetățeni implicați care să participe la construirea proiectului european și pentru eliminarea de inegalităților sociale și pentru combaterea sărăciei. Abordarea pentru modernizarea învățământului în UE trebuie să se centreze pe profesori, pe pregătirea acestora, pentru că trebuie să scoatem ce e mai bun din fiecare elev. Trebuie să identificăm și să promovăm talentul. Talentul e un aspect foarte important. Iată de ce cred că pentru un sistem modern și de calitate de învățământ trebuie să ținem cont și de predispozițiile individuale ale fiecăruia. Nu toți elevii sunt la fel, nu au aceeași capacitate intelectuală și de învățare. Europa ar trebui să valorifice la maxim acest uh, talent. Avem nevoie de materia cenușie a elevilor noștri pentru că E clar, ne aflăm într-un context deosebit de competitiv. De asemenea, este foarte important ca școala să învețe gândirea critică. Școala trebuie să pună accentul pe o gândire critică. Trăim uh, vremuri de știri false, de fake news, și e foarte greu ca oamenii să se apere în fața acestor știri false. Însă dacă copiii deja de, de la bun început dispun de instrumente critice, lucrurile vor fi mai simple. Știu că m-am lungit un pic, ne îngrijorați de asemenea competențele în câmpul muncii, știu că trebuie să punem acolo la bătaie toate resursele noastre pentru a corecta în cea mai bună măsură dezechilibrele existente. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Curzio Malteze! Mulțumim foarte mult, Curțiu Malteze! Tanto ringraz... Mulțumesc! Eu îi mulțumesc Caterina Gribacica, pentru că un efort la maxim, la un alt nivel, un discurs referitor la modernizarea învățământului, un discurs care s-a cam denaturat în ultima perioadă. Raportul scoate în evidență cum uh, școala trebuie să formeze cetățeni și nu lucrători sau consumatori. Un concept pe care îl uh, împărtășeam la scară largă cu câteva decenii în urmă și care de altfel se regăsește în toate constituțiile europene, însă în ultimii ani modernizarea școlii a fost văzută mai degrabă drept o formă un pic vulgară de manipulare uh, a vechii școli publice folosită pentru a forma în locul unor cetățeni critici mai degrabă mici furnici care să fie trimise în câmpul muncii. Eu cred că ar trebui să revenim la aceste valori constituționale. Acesta este spiritul. Nu mai avem uh, foarte multe de adăugat la abordarea doamnei Grbacica. Școala trebuie să se modernizeze pentru că trebuie într-adevăr să țină cont de noua societate tehnologică. Eu cred că mergem pe drumul cel bun. Noi vom înainta doar câteva amendamente care uh, vor uh, puncta, de pildă, integrarea refugiaților și gândirea critică și creativă. De asemenea, competențele de alfabetizare digitală sunt uh, o etapă importantă dacă chiar vrem să formăm cetățeni competenți și conștienți în Europeană. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Doamna Bill, doriți să cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte! Acest raport se dorește a fi inovator, dar nu face decât să reia vechile clișee care au contribuit la căderea Uniunii Europene în clasamentele naționale. Țările care domină acest clasament PISA din <clears throat> pentru 2015 nu sunt uh, tocmai celebre pentru învățatul pe de rost. E vorba despre uh, sunt, culmea, sunt țări care sunt uh, celebre pentru învățatul pe de rost uh, și e vorba despre China, Corea și așa mai departe. Țara care este citată ca model de excelență a pierdut 10 puncte la matematică și 11 la științe între, uh, clasmen, cre, între 2011 și 2012. Uh, este vorba despre Finlanda și aceste defecte sunt atribuite de către un anumit om de știință uh, faptului că au fost primiți foarte mulți migranți și că nu se concentrează învățământul pe băieți. Acum 25 ani în Franța nu am mai uh, predat elevilor, am renunțat la predarea tablei uh, înmulțirii pe de rost. Și acum avem probleme foarte mari pentru că există o lipsă de alfabetizare matematică, să zicem așa. Ar trebui să revenim, uh, să dăm un pas înapoi și să predăm aceste lucruri unor adulți care nu știau aritmetică de bază. Um, Însă nu aceste metode legate de uh, lucrul în echipă și metodele interactive nu vor, uh, nu acestea vor uh, uh, reînvia învățământul, ci o abordare rațională. Așadar, acest raport uh, prescrie o rețetă pe care nu trebuie să o urmărim. Este o greșeală. Noi uh, vom trimite amendamente, dar nu le va băga nimeni în seamă, ca de obicei. Mulțumesc! Vielen Dank. Äh, bevor wir jetzt Mulțumim foarte mult. Acum, înainte să trecem la următorile lor de cu poziție, îmi face mare plăcere să vă anunț că avem o grupă de vizitatori astăzi, 13 vizitatori din regiunea Abruzzo, din diverse er, comunități eh, din această regiune. Sunt invitați de Massimo Paolucci, colegul din Italia. Bine ați venit la noi în comisie și sper că veți avea de văzut câte ceva interesant um, pe care să-l luați înapoi în Italia de Sud. Să trecem la următoarele lor de poziție. Resfer, două minute, vă rog. I'd like to thank... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumiri doamnei Libacica pentru munca excelentă la raport și mulțumesc și celorlalți raportori din umbră, mai ales doamnei Boccor. Comisia Europeană a publicat în ultimii ani câteva documente legate de modernizarea educației în Uniunea Europeană. Pomenesc aici uh, agenda pentru tineret pentru uh, învățământul superior, învă- investiția în uh, tineretul european și așa mai departe. Educația are un rol foarte important în Cartea Alba Comisiei cu privire la viitorul Europei. Uh, Multe dintre aceste docu- documente pomenesc uh, aceste sisteme bune de educație ca fiind motoare pentru creștere sustenabilă și pentru dezvoltarea democratică a societăților. Politicile noi din domeniul educației au avut un anumit succes în ultimii ani și clar ne aflăm pe calea cea bună pentru a Uh, atinge acea țintă de 40% din tineri care să aibă uh, educație formală și o calificare până în 2020. Însă se pare că acest domeniu se confruntă cu provocări enorme. Una dintre cele mai persistente este nepotrivirea competențelor cu piața, lucru despre care am vorbit eu de multe ori. Mulți elevi nu au competențe de bază Uh, și nu au competențe transversale la terminarea uh, școlii, de exemplu, rezolvarea problemelor, comunicare. Și, din păcate, uh, institutele și instituțiile de învățământ superior nu sunt destul de bine conectate la piață și la realitățile economiei. Așadar, este nevoie de modernizarea învățământului în Europa, încă de la nivel de grădiniță până la universitate. Trebuie să ne asigurăm că școlile și universitățile vor fi cele mai atrăgătoare locuri din peisajul educațional, în care locurile tradiționale de învățare sunt completate astăzi uh, în, uh, de tehnologiile moderne și alte uh, metode interactive. Putem implementa astfel uh, mai aprofundat uh, modelul Bologna și, așa cum spune uh, raportoarea, stabil, prin stabilirea unui spațiu european al învățământului pentru școli. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna Șolova, vă rog! Eh, eh, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, Aș vrea, am numai cuvinte de laudă despre acest raport. Este un raport foarte complet și cred că Comisia Europeană ar trebui să îl studieze îndeaproape. E o atitudine destul de critică față de uh, activitatea Comisiei, de aceea spun aceste cuvinte. Apreciez faptul că colega subliniază importanța școlii și importanța cadrelor didactice și importanța inovației. Uh, între punctele 13 și 16 se vorbește despre educația școlară și aici ar trebui să fie inclusă și obligația comisiei uh, pentru uh, obligația comisiei de a îmbunătăți formarea profesională. Comisia vorbește despre această New Skills Agenda, dar nu este clar uh, dacă Comisia va reui să-și îndeplinească această obligație. De aceea am aceste cuvinte critice la adresa ei. La fel, am, uh, aceeași părere o am și despre uh, învățământul universitar. Ar trebui să existe instrumente de evaluare ale învățământului universitar, dar în locul acestui lucru vedem aici uh, o obligație de a dezvolta procesul Sorbona pentru recunoașterea diplomelor universitare, dar acestea depind toate de procesul Bologna. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să uh, consolidăm procesul Bologna, care încă nu este pus în aplicare la fel în toate țările. În paralel, iată că apare și un nou proces în atelierele comisiei, uh, și nu ne este clar care sunt instrumentele care ar trebui să fie folosite pentru punerea lui în aplicare, dacă nu instrumentele uh, procesului Bologna. Mulțumesc foarte mult doamnei Liubeațca pentru activitate. Cred că va fi o provocare pentru Comisia Europeană să își îndeplinească obligațiile. Mulțumim. Duti Morganov, vă rog, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îți mulțumesc, Cristina pentru documentul pe care l ai prezentat și într-adevăr există aici un efort de a lua în calcul provocările viitoare. De deci ce iau cuvântul? Pentru că consider într-adevăr că e imposibil să condensezi în șapte mii de caractere un uh, subiect de asemenea amploare. E un adevărat uh, efort Iată de ce anunțul celor 100 de amendamente mi se pare foarte important, anunț din partea aceleași raportoare. Eu, firește, o voi sprijini. Și după cum a spus deja doamna președinte, mi se pare oportun să acordăm mai multă atenție școlarizării și aici, la instituția noastră, dincolo de competențele UE, statelor membre. Și cred că ar fi important să intrăm un pic mai în profunzime în ceea ce privește acele subiecte rezumate în cadrul recomandărilor uh, prezentate de Cristina. Să facem acest efort de recunoaștere a programelor școlare, de mobilitate, a studenților, a cadrelor didactice, subiectul uh, pregătirii formale. Când vorbim de piața muncii, de fapt, despre ce vorbim, despre ce tip de loc de muncă, munca de astăzi, munca viitoare, nu știm nici măcar ce formă vor lua locurile de muncă în viitor. Aspectele deja amintite de Cristina, de natură umanistă, vor trebui de asemenea luate în calcul. Acum, în ceea ce privește considerentele, nu știu dacă e o problemă de traduceri, dar clarificarea referitoare la școală. Vorbim de copilărie timpurie. Ar fi mai bine să o definim. Vorbim despre 0 până la 6 ani, 0 până la 3 ani, înainte de școală sau după, pentru că cred că e important să precizăm cum se raportează la școală. În această privință, firește, poate chiar discutând cu Cristina, voi face acest efort uh, de a redacta un amendament care să meargă în această direcție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Înainte să dau încă o dată cuvântul raportoarei, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Mihail Toș, vă rog, mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc pentru toate comentariile făcute. În primul rând, aș vrea să spun că s-a spus ceva și anume că Comisia um, este foarte ambițioasă în acest proiect și acest lucru este adevărat, este important uh, ceea ce se face și este important să fim ambițioși, să facem tot ce putem în cadrul competențelor care există, să lucrăm și la uh, nivel european, nu doar la nivel național. Două lucruri se pot spune, uh, că educația nu este un lucru care depinde de Uniunea Europeană, se face la nivel național, sau pe de altă parte se poate spune că depinde de nivelul european pentru ca toți cetățenii să progreseze și pentru ca noi ca Uniune să fim uniți, și să dăm dovadă de înțelegere reciprocă și aceasta a fost, acesta a fost mesajul nostru din noiembrie. Este importantă solidaritatea europeană sprijinită prin uh, educație și cultură. Dorem să facem mai multe în toate domeniile, de aceea vă mulțumim foarte mult pentru acest uh, um, raport. Putem să facem mai multe în domeniul Eras, uh, prin instrumentul Erasmus, de aceea există și aceste discuții, vom face mai multe pe fond, pe viitor. Uh, este foarte importantă și um, edu educația uh, preșcolară pentru a asigura un sistem de educație în general. Um, de asemenea, trebuie să existe mobilitate în sistemul uh, de educație. Nu există uh, un contrast între uh, o, um, între o educație școlară formală de la început a copiilor mici și uh, importanța familiei. Trebuie să existe educația și um, îngrijirea preșcolarilor uh, de la început. Unii ne-au spus că dacă sprijinim acest tip de educație, practic uh, luptăm împotriva familiei, dar realitatea este că în prezent și familiile cer acest tip de educație din ce în ce mai mult. În legătură cu competențele pot să vă spun că în ianuarie am primit o nouă uh, recomandare de îmbunătățire a competențelor cheie. Este vorba despre uh, competențele de bază și competențele extinse. Și am un ultim comentariu cu privire la spațiul de uh, învățământ european. Ce înseamnă acest lucru? Am lucrat foarte mult, s-a vorbit și despre Bolonia acum și nu ne este clar cât de uh, mult progres am făcut. Deși există foarte mulți ani de progrese cu Bologna, există încă probleme, uh, în probleme în domeniul școlar, nu merg lucrurile foarte bine, de aceea este important ca prin acest instrument să se uh, lupte împotriva problemelor care mai există încă, deoarece nu este clar care sunt uh, Uh, obstacolele care există, de exemplu, împotriva mobilității tinerilor în Europa, în sistemul educativ. De aceea noi vrem să continuăm acest proces și ne bucurăm că ați pus la dispoziție acest raport. Mulțumim foarte mult. Cristina, dorești să iei din nou cuvântul? Încearcă să respecti cele două minute, te rog. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Am trei lucruri de spus. În primul rând, Școala este, o, școala este o triadă în fiecare etapă, adică este compusă din elev, părinți, uh, cadru didactic și aceste trei elemente trebuie să conlucreze. Vreau să-i liniștesc pe toți cei care spun că nu se ține cont de rolul părinților. Se ține întotdeauna cont de acest rol. În al doilea rând, educația nu, ține, nu face parte din uh, politica comunitară. Dar haideți să ne uităm uh, care sunt efectele instrumentului Erasmus+. Acestea sunt uh, excepționale. Este vorba despre gândirea europeană, modernizarea sistemelor și prin asta ne referim la schimbul de bune practici, schimbul de cadre didactice, schimbul de elevi, dar și stabilirea de standarde care dorim să se păstreze. Și în al treilea rând, mulți colegi și multe colege ne-au spus că elevii sunt foarte diferiți, într-adevăr. De aceea este și foarte important în acest raport că procesul de educație trebuie să fie ă, individualizat, personalizat. În amendamentele pe care vi le-am înaintat, evident că mă refer la multe probleme detaliate, printre care și la uh, cele care au făcut uh, uh, obiectul competențelor Comisiei Europene. Și, doamnă Bild, am un răspuns la, pentru dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că aud părerea dumneavoastră. Ea este nouă și totuși veche. Îmi doresc foarte mult ca la utilizarea uh, tehnologiilor noi să păstrăm modul de gândire al confucianismului. Uh, Până la urmă, Confucius a spus de, de la început că școala înseamnă uh, elevul și profesorul și acest gând nu se schimbă nici pentru noi. Avem tehnologii noi, dar păstrăm și uh, acest vechi uh, gând, cum că cel mai important este relația dintre elev și profesor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi și mult succes uh, cu acest raport în continuare. 28 februarie, ora 14, este termenul limită pentru amendamente. Votul este pe 25 aprilie în comisie și probabil în iunie va fi și votul în plen. Mulțumim foarte mult și, după cum am spus, vă urez în continuare uh, mult succes cu acest raport, uh, foarte important din punctul meu de vedere. Și iată că ajungem acum la următorul raport este vorba despre raportul cu privire la punerea în aplicare a strategiei europene în domeniul tineretului. Aider Gardia Zabal este raportoare, raportor. Și acum aș vrea să-i dau cuvântul, după care vom uh, lansa și discuția. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum spuneați, voi prezenta raportul privind aplicarea strategiei UE pentru tineret. Eu cred că principala provocare cu care ne confruntăm pe viitor este să ne asigurăm că tineretul uh, ca politică transversală să devină o principală prioritate a Uniunii Europene, pentru că, după cum știți, la ora actuală vorbim de CFM și vorbim de care ar trebui să fie prioritățile politicii UE pe viitor și vorbim de mari linii de lucru, de pildă apărare sau mediu înconjurător sau cercetare, însă când vorbim de tineret, nu vorbim de tineret drept politică generală și transversală, vorbim doar uh, de câteva programe, de pildă, tineret sau inițiativa pentru ocuparea tineretului în câmpul muncii. Este... Cred că deocamdată nu am înțeles că politica de tineret trebuie, e o politică transversală care trebuie să aibă o abordare integrată. E adevărat că, încet, încet, cel puțin la nivelul discursurilor, se aplică uh, tot mai mult acest principiu, însă discursul trebuie tradus și în strategie pe viitor. Prin acest raport, uh, structurat în cinci uh, capitole, am încercat să analizăm cum funcționează strategia pentru tineret și să propunem de asemenea acțiuni pe viitor pentru ca această strategie să se îmbunătățească poate cea mai bună parte, cel mai bun aspect al strategiei e că a reprezentat un bun temei pentru cooperări, a încurajat dialogul structurat pentru participarea tinerilor. De asemenea, e adevărat că obiectivele stabilite au fost foarte generale și că de multe ori nu avem indicatori comuni în deosebi pentru a putea evalua așa cum trebuie impactul acestei strategii. Printre punctele pe care doream să le scot în evidență, ca introducere, să spun așa, la marile teme care ar trebui să se regăsească în aceste strategii este glasul și participarea tinerilor. Dacă e să avem o strategie care chiar să funcționeze, o condiție sine qua non este ca tinerii, asociațiile și toți actorii care lucrează în politici de tineret să poată lua parte la elaborarea, elabor, evaluarea și punerea în aplicare a politicilor de tineret prin uh, diferitele instrumente. De asemenea, cred că autoritățile publice au obligația de a încuraja și de a oferi căile necesare tineretului pentru ca aceștia să participe mai mult, să devină mai activi și mai implicați în societate. Firește, un subiect care nu putea lipsi, dacă tot vorbim de strategia pentru tineret, este ocuparea uh, forței de muncă. Știm că uh, rata angajării crește Treptat, însă, șomajul în rândul tinerilor a atins cote alarmante și ocuparea forței de muncă, sau, ce scuze, locurile de muncă în continuare sunt precare în rândul tinerilor și uh, trebuie să ne axăm mai mult pe calitatea ofertei locurilor de muncă pentru tineri, pe drepturile lor de muncă și drepturile sociale, pentru că în cele din urmă în ziua de astăzi, tineretul nu prea se bucură sau nu vede că drepturile sociale sunt respectate. Un alt aspect important care trebuie discutat aici este învățământul. Tocmai am purtat o dezbatere foarte lungă referitor la însemnătatea școlarizării și învățământului, așa că nu are rost uh, să intru în amănunte, dar este un pilon fundamental al politicii pentru tineret. E adevărat că ocuparea forței de muncă și învățământul reprezintă principalele uh, axe ale politicii, ale strategiei pentru tineret, și în trecut s-a pus foarte mult accentul uh, în acest sens. Iată de ce acum mi s-a părut interesant să deschid și alte direcții, pentru că nu doar ocuparea forței de muncă și învățământul reprezintă politici de tineret, ci tineretul e influențat și de multe alte domenii. Iată de ce am dorit să încep să discut despre garanția pentru copii, pentru a asigura șanse egale pe termen lung. Am dorit să vorbesc de pildă despre inițiative pentru a încuraja participarea cetățenească, respectul, toleranța, valori pe care eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să le răspândim în rândul tinerilor. Există de asemenea, un alt domeniu care trebuie discutat în strategia pentru tineret și anume hărțuirea și hărțuirea online. Nu le putem uh, evita și sănătatea mentală, pentru că tinerii se confruntă tot mai mult cu situații de stres pe care nu le știu gestiona, nu sunt pregătiți și foarte probabil nici noi, ca adulți, nu suntem pregătiți pentru a ajuta să gestioneze aceste situații care devin tot mai îngrijorătoare. Firește, cultura drept uh, protecție în fața radicalizării, rasismului, de xenofobism, iată, un alt uh, domeniu unde strategia pentru tineret trebuie să uh, aprofundeze. Vorbim acum uh, despre CFM, despre ce s-a finanța în anii care vin și cred că programele identificate în strategia pentru tineret sunt programe care nu au nevoie de apărare pentru că uh, Rezultatele lor vorbesc de la sine și arată cât de importante sunt aceste programe. Iată de ce este cât se poate de corect să cerem finanțare majorată pentru toate proiectele Erasmus, eh, inițiativa pentru tineret, Europa Creativă și, firește, tocmai inițiativa care s-a adoptat eh, Corpul European de Solidaritate. Nu știu care va fi eh, rezultatul final, însă e clar, dacă această inițiativă e să funcționeze, va avea nevoie de mai multă finanțare. Iată, pe scurt, eh, având în vedere și limita de caractere impusă, am încercat ce puțin să conturez așa rapid eh, toate domeniile aplicate. Aștept cu mare interes sugestiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți, extinde acest raport cât se poate. Mulțumesc! Vielen, vielen herzlichen Dank! Mulțumim foarte mult, Eida. Trecem acum la raportorii din umbră. Începem cu domnul Malinov. Două minute, vă rog. Mulțumesc. Felicitări colegei noastre pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o. Este o bază foarte bună pentru eforturile noastre ulterioare. Și apreciez foarte mult felul în care ai organizat programele în raport, pentru că astfel mai târziu vom putea lucra și noi capitol pe capitol, capitol cu capitol. Este vorba despre prima evaluare a acestei strategii europene, încă de când aceasta a fost lansată. Așa că ne este greu în continuare să evaluăm o strategie care nu are niște indicatori concreți. Cred, deci, că este important să subliniez că sunt de acord cu raportoarea în acest sens. Este nevoie de indicator și de un cadru de referință. Avem nevoie de avem nevoie să măsurăm succesul acestei strategii. Uh, mulți oameni au fost sceptici atunci când a fost lansată această strategie. Uh, noi putem să intervenim în diferite politici uh, legate de uh, educație, sport, tineret și așa mai departe și întrebarea la vremea aceea se punea dacă chiar este nevoie de această strategie, dar s-a arătat că a fost o intervenție pozitivă pentru că participanții au avut parte de spațiu public, de deschidere publică și atunci când evaluăm rezultatele, nu trebuie să ne uităm doar la partea practică pe care nu o avem în mare parte, dar și la faptul că participanții uh, au găsit această strategie foarte utilă. Deci cred că acesta este unul dintre cele mai importante rezultate. Apoi, trebuie să ne gândim că inițiativele specifice sunt un lucru și cele transversale sunt altceva și este încă dificil să facem deosebirea între ele. Văd că am depășit doar, am doar o întrebare și o propunere. 30 de secunde, vă rog. Am întrebări legate despre garanția pentru copii. Putem să o includem aici, merită, știm că ea se află în fașă, dar am aici o obiecție de principiu. Nu cred că ar trebui să se găsească în strategia pentru tineret, dar aș dori să aud totuși argumentele comisiei. În al doilea rând, aș dori să subliniez o problemă și sper să-mi dați și o soluție. Mulți tineri nu ar accepta această idee a cetățeniei active și a implicării suplimentare ca un rezultat, ca o împlinire, ci ca o povară. Deci, cred că trebuie să îi motivăm pe tineri ei nu văd această legătură cu drepturile și libertățile lor. Ei consideră că activitățile sociale sunt o povară, deci cum putem să îi motivăm? Nu există foarte mult entuziasm în privința asta. Mulțumim foarte mult. După cum știți, țin să se respecte uh, timpul pentru că toți trebuie să aibă aceleași drept. Martina Mihes, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și raportoarei pentru acest raport foarte constructiv. Sunt de acord cu ceea ce vreți să spuneți, cu tonul critic pe care îl aveți, în sensul că trebuie să avem posibilitatea de a verifica uh, comparativ implementarea strategiei în diversele state membre. După cum a spus președinția deja, a existat recent o audiere cuprinzătoare și s-a stabilit că um, practic s-au îndeplinit multe obligații. Atrag atenția și asupra politicii de um, reducere a cheltuielilor din multe state. Aceasta uh, a apărut în uh, urma condiționării macroeconomice inutile uh, din uh, partea Uniunii Europene și trebuie ca fondurile să fie completate cu alte instrumente financiare. Lipsa banilor afectează o politică culturală și în domeniul învățământului corectă. În al treilea rând, pentru dialogul cultural și um, social trebuie să existe posibilități de participare și și aici sunt de acord cu ce spunei trebuie să îmbunătățim munca voluntară, mai ales um, posibilitatea de participare digitală. i în al patrulea rând, nu trebuie să luptăm doar pentru minorităile um, minoritățile dezavantajate, ci trebuie să subliniem și faptul că migrația va juca un rol din ce în ce mai important în Europa. În al cincilea rând, mă bucur de uh, abordarea bazată pe drepturile omului uh, pe care o aveți pentru rezolvarea um, șomajului în rândul tinerilor, pentru că acesta este bună și mă bucur că cereți indicatori pentru um, supravegherea uh, strategiei în domeniul tineretului. Vom mai participa la activitatea pe acest raport. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Dau cuvântul doamnei Bil, dacă doriți. Eh, merci, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Soluțiile pe care le propuneți sunt, după părerea mea, derizorii, chiar condescendente disprețuitoare față de tineri. Aceștia, de la război încoace, trăiesc mult mai puțin, mult mai prost decât părinților. Prima problemă este șomajul, se propune uh, experiența voluntariatului, dar acesta nu aduce niciun fel de formare utilă pentru că nu este deloc conectat la piața muncii. Problema este, se pune de a ieși din acest cercul, cerc vicios în și, adică um, forțele de muncă și casa părinților. Deci, au trecut foarte mulți ani, suntem într-o nebuloasă a voluntariatului, stagiilor neplătite și contractelor limitate. Situația este și mai rea în anumite state membre în care tinerii rămân acasă la părinților până nu mai sunt tineri, nu mai au acces nici la piața imobiliară Pot să vă citez un exemplu concret. Eu, în tinerețe, am pus accent pe uh, pregătire, pe formare. E foarte important pentru că uh, poate să permită, așa cum spunem noi aici la cult, cult, competitivitatea, concurența între statele membre și trebuie să se țină cont de uh, specificitățile fiecarei țări și uh, trebuie să se dea posibilitatea tinerilor Uh, aceleași posib- trebuie să se dea tinerilor aceleași posibilități pe care le-au avut părinții lor și așa mai departe. În plus, trebuie să ținem cont și de căderea natalității. Acesta a fost pentru unii un pretext ideal pentru a uh, deschide uh, porțile pentru migranți. Tinerii noștri merită locul uh, uh își merită locul în societate și nu niște speranțe deșarte care îi dezamăgesc de fiecare dată. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumim foarte mult. Acum mă uit la reprezentantul Comisiei, doamna Van Hout, doriți să luați cuvântul? Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, Mulțumim raportoare și raportorilor din umbră pentru părerile exprimate. Această discuție în Parlament este binevenită și ne bucură faptul că Parlamentul dedică o parte din uh, ședință uh, viitorului tinerilor. Este momentul potrivit, după cum știți, Comisia uh, dorește să înnoiască această strategie pentru tineri și de asemenea uh, se dezbate viitorul CFM în prezent, așa că este foarte important să discutăm perspectivele tinerilor în acest context. Suntem de acord cu importanța acordată temelor menționate, de exemplu, implicarea democratică a tinerilor în luarea de decizie, nevoia de a implica în societatea civilă și uh, nevoia de a promova cetățenia activă. De asemenea, teme care este important să analizăm teme care sunt foarte importante pentru tineri, de exemplu șomajul. Acum doresc să subliniez următoarele. S-a vorbit despre indicatori și rezultatele și măsurarea rezultatelor strategiei. Acum, Comisia lucrează la un raport, un studiu pentru tineri care va fi înglobat în uh, noua strategie care va fi lansată în primăvară aici. Avem 41 de indicatori în funcție de care măsurăm progresul. În același timp, vom evalua strategia cu ajutorul statelor membre. Pot deja să vă spun că rapoartele pe care le-au făcut statele membre sunt deja disponibile pe internet, pe internet, deci puteți să vă faceți o părere cu privire la cum se face resimțită strategia la nivel de stat membru. Vara trecută am uh, publicat rezultatele unei evaluări. Nu voi intra în detalii acum, cu privire la constatări, dar vă pot spune că s-au propus câteva măsuri foarte concrete. Tot anul trecut uh, a fost declarat anul ascultării, pentru că pe lângă măsurători și indicatori trebuie să ascultăm care sunt așteptările uh, tinerilor și ale actorilor interesați. Deci am uh, organizat foarte multe discuții anul trecut de exemplu, la conferința tinerilor din mai din Bruxelles puteți să vedeți rezultatele acestei conferințe și putem să vi le retrimitem dacă e nevoie. Aș dori să vă amintesc că Forumul Tinerilor și reprezentantul pentru tineri a organizat un dialog structural cu factorii decidenți în legătură cu viitorul strategiei UE pentru tineri, Uh, discuțiile se poartă acum și cu siguranță vom, ne vom implica și noi. Deci se întâmplă foarte multe lucruri uh, și în ceea ce privește materialele, părerile, dovezile pe care le vom folosi în evaluarea noastră, ca să vedem cum a afectat strategia până acum tinerii și cum uh, trebuie să o modificăm pe viitor. Silvia Costa. Mulțumesc foarte mult. Silvia Costa, vă rog. Scuze, nu credeam că era foarte clar că cerusem să intervin și eu, dar uh, am câte ceva de zis. În primul rând să-i mulțumesc raportoarei pentru că abordările dumneai sunt abordări pe care le putem împărtăși. Acest uh, moment strategic noi ne aflăm, după cum a spus Comisia, între conferința 2000 2007 referitoare la conferința pentru tineri și acum noua perspectivă a strategiei uh, pentru tineri renoită. Este o strategie foarte importantă pentru noi pentru că uh, va marca practic uh, un moment cheie înainte de CFM. Doresc să adaug câteva lucruri. În primul rând, aș dori să scot în evidență mai mult rolul asociațiilor de tineret care permit dobândirea la nivel uh, național, european, al unei uh, cetățenii europene. În al doilea rând, mi se pare foarte importantă contribuția formului pentru tineret. Ei cer crearea unui grup de coordonare interinstituțional care poate să participe la dialogul structurat cu Comisia. Cred că ar putea fi uh, un moment oportun pentru a aprofunda această abordare transsectorială a politicilor și anumitor, anumite solicitări merg chiar înspre crearea unei adevărate platforme cu criterii ex-ante, ex-post. Anumite țări au făcut deja acest lucru, altele încearcă pentru a evalua impactul politicilor și, în al treilea rând, nu vreau să vă răpesc prea mult timp, cred că Există un aspect important care vizează munca pe bună dreptate, dar noi, drept Comisie Cultură, trebuie să înțelegem că trimiterile puternice la subiectul uh, abandonului școlar mi se pare important să apară în raportul nostru. Cred că există de multe ori prea multă diviziune a competențelor între muncă, școlarizare, dar filiera e tot mai integrată și noi trebuie să încercăm să păstrăm o perspectivă de ansamblu și când vine vorba de continuitatea parcursului școlar. La summitul de la Göteborg s-a spus că și um, pregătirea preșcolară joacă un rol important la CESE s-a pregătit, s-a pregătit un studiu foarte, s-a prezentat un studiu foarte important care vorbea despre dificultățile cu care se confruntă copiii străini, refugiați, imigrați, când vine vorba de integrarea lor socială în Europa. Ori acești copii sunt rezidenți în țările în care trăiesc. Thank. Mulțumim foarte mult, Aider. Dacă vrei să închei, trei minute, te rog. Băia Da, mulțumesc foarte succint. Pentru că Silvia spunea deja un lucru important spre sfârșitul intervenției ei, nu putem să ne pierdem atât de mult în, uh, sectorial, în abordarea sectorializată, pentru că trebuie să dăm o continuitate progresului școlar. Iată de ce mi se pare important să introducem anumite garanții. Ne aflăm într-o etapă pilot deocamdată, însă Cred că este um, un aspect cheie pentru ca ulterior politica pentru tinere să se poată dezvolta. Domnul Marian, mi-a făcut o observație care mi se pare interesantă. E adevărat că tineretul de multe ori uh, participă în asociații de tineret, după cum spunea și Silvia, uh, și tocmai acelor tineri care se simt implicați trebuie să le oferim facilități pentru a continua. Dar e adevărat că există și o altă parte care nu simte această nevoie de a se implica și acolo trebuie să insistăm mai mult și acum pentru că vorbim de tineret, însă e o abordare care ar putea să se aplice la fel de bine oricărei alte vârste. Trebuie să facem astfel încât oamenii să vadă cât e de important să se implice în procesul de luare a deciziilor la nivel public, de creare de politici și de creare de conștiință europeană. Aici trebuie să ne aplecăm. Pentru că există o parte a societății care poate nu neapărat se simte exclusă, însă nu simte nevoia de a se implica, își trăiesc tihniți traiul și nu se implică cum ar trebui. Și aici noi trebuie uh, să muncim mai mult. În rest, vă mulțumesc com- pentru comentarii și aștept propunerile care vor veni de la diferitele grupuri politice. O, doar o precizare. În uh, Într-una din primele părți ale raportului spun că e important să ne bazăm pe sectoarele societății civile și în redactarea acestui raport mi-am îndeplinit datoria, am lucrat, m-am întâlnit cu Comisia Europeană totdeauna prezentă, cu diferite asociații de societate civilă și tineret iar uh, strategiile, uh, îmi cer scuze, această strategie a fost elaborată împreună cu participarea acestor uh, societ, organizații și asociații. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult! Succes cu acest dosar extrem de important în continuare. Este important pentru că e important pentru viitor și ne arată la ce ne putem aștepta în ceea ce privește strategia viitoare în domeniul tineretului în UE. Termenul de, pentru amendamente este 2 martie la ora 11. Votul în comisie va avea loc pe 25 aprilie și apoi sperăm ca în mai să prezentăm uh, spre vot raportul în plenară. Mulțumim foarte mult până acum și iată că trecem la discutarea unui aviz, proiect de aviz este vorba despre cel de-al șaptelea raport al Comisiei cu privire la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană. Aici este vorba despre planificarea pe termen, financiară pe termen mediu. Raportor este domnul Mircea Diaconu, căruia îi dau cuvântul acum. Domnule Diaconu, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt liniștit pentru că la finalul acestei discuții, acestui subiect, probabil că se va pronunța magicul cuvânt pauză. Întâi să fac o precizare, dacă îmi permiteți, am adresat uh, o întrebare scrisă Comisiei Europene cu privire la finanțarea patrimoniului cultural în ultimele două cicluri bugetare ale politicii de coeziune, iar la momentul redactării textului, avizului, nu primisem încă răspuns oficial de la Comisia Europeană. Între timp l-am primit, așa că va trebui să fac uh, printr-un amendament uh, o rectificare. E vorba de suma totală care este 11 miliarde de euro, dar vom rezolva acest lucru printr-un amendament. 11 miliarde de euro este o sumă considerabilă, dar contează cel mai mult ce s-a finanțat cu acești bani. Avem foarte multe exemple de bună practică, de investiții bine gândite, strategic gândite uh, din fondurile europene care au dus la dezvoltarea întregii regiuni respective. Avem însă, din păcate, și foarte multe exemple, mult mai puțin bune, care au generat efectele dezastruoase chiar, prin faptul că monumentele au fost alterate, prost uh, reparate, prost uh, renovate. Este motivul pentru care insist, așa cum am făcut-o de fiecare dată și cu ocazia raportului despre patrimoniu și în toate discuțiile legate de anul european al patrimoniului cultural, pe nevoia unui control de calitate care să însoțească investițiile în cultură pe toată durata proiectului. Și în acest domeniu și acest domeniu are nevoie de o abordare strategică, de aceea invit statele membre să elaboreze strategii naționale pentru cultură și educație pe termen lung, astfel încât proiectele selectate să aibă un impact cât mai mare și benefic pe întreg teritoriul. Dacă tot am amintit de impact, ă, să nu uităm de impactul asupra economiei, pe care investițiile în cultură pot să-l genereze. Studiile din ultimii ani au demonstrat foarte clar că aceste investiții nu sunt deloc opere de caritate, ci pot să aducă o creștere economică substanțială, fie că ne referim la număr de vizitatori, comerț, de proximitate sau de locuri de muncă nedelocalizate. Am fost foarte uimit să constat faptul că la Comisia Europeană nu s-a menționat deloc domeniul cultural în acest al șaptelea raport, dar sper totuși că toate aceste elemente pe care le-am subliniat și în textul avizului să fie luate în calcul atunci când se va elabora următoarea generație de programe în final, contez pe sprijinul noastră pentru ca să tragem împreună un semnal de alarmă și să nu lăsăm cultura și educația să fie în subsolul uh, politicii de coeziune, ci la un etaj superior. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult, domnule Diaconu. Începem cu raportorii din umbră. Bogdan Venta, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru aviz. Sunt de acord. Educația, sportul, tineretul reprezintă un potențial foarte mare uh, de a aduce plus valoare europeană și de a duce la creștere în toate regiunile Uniunii Europene, inclusiv în domeniul uh, politicii de coeziune. Cred chiar că trebuie să subliniem că aceste uh, domenii trebuie să fie subvenționate. Există în acest sens Fondul uh, Social European, uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Inițiativă pentru Ocuparea Forțelor de Muncă în rândul tineretului. De aceea este foarte important ca finanțarea industriei culturii și industriei creative uh, să se garanteze în cadrul politicii de coeziune. Regiunile sunt foarte eficiente la crearea de clustere, inclusiv în domeniul industriei creative trebuie să se recunoască și cele mai creative uh, companii și acestea participă la programele de cercetare și dezvoltare, dar nu avem încă suficiente informații cu privire la numărul și volumul programelor, deși acestea sunt deschise și primesc uh, solicitări uh, din aceste domenii. ar putea crește numărul participanților și în acest sens sprijinirea lor ar trebui să fie o prioritate a politicii în domeniul coeziunii și al fondurilor de investiții. Ați vorbit despre 11 miliarde în articolul 2, cred, iar aici aș avea întrebare, o întrebare. Despre ce ani de finanțare este vorba și despre ce fonduri, despre ce instrumente ale politicii de coeziune este vorba? Uh, Voi transmite și eu câteva amendamente în calitate de raportor din, urm, din umbră și aștept cu interes colaborarea cu domnul Diaconu. Mulțumesc! Mulțumim! Silvia Costa, vă rog! Îi mulțumesc foarte mult raportorului pentru că am avut o întâlnire ca raportor din umbră foarte importantă și aș dori să spun că mă convinge abordarea acestui aviz. Mi se pare foarte grav că nu se face trimitere eh, la cultură în cel de-al șaptelea raport al Comisiei. Iată de ce mi se pare deosebit de urgent întâlnirea pe care am prevăzut-o deja între Comisia Cult și Comisia Regii și cred că poate chiar o audiere cu Digi Regi ar putea să fie interesantă, pentru că dacă nu facem nimic eh, cât se poate de repede, poate nu vom reuși să obținem nimic. În al doilea rând, mi se pare corect ca în viitoarea etapă de programare să se uh, includă um, tematici specifice referitor la cultură și învățământ. Ceilalți colegi știu noi cât am lucrat în acest sens. Cultura a fost introdusă doar după resurse de mediu. Nu a existat o specificitate așadar. Așa că propunerea mi se pare excelentă. În al treilea rând, un lucru important e să scoatem în evidență dimensiunea urbană, rurală sau diversificată a politicilor culturale. Să nu vorbim așa la general, ci să introducem o trimitere la uh, industria creativă. În plus, cred că e important să investim mai mult în cunoștințe, noile competențe necesare pentru uh, gestionarea și cercetarea în domeniul cultural, patrimoniu de calitate. Patrimoniul de calitate e cât se poate de oportun, nu avem indicatorii, cerem de multă vreme pentru a vedea impactul politicilor regionale și de coeziune asupra culturii și mi se pare un deficit major. Cred că e foarte interesant uh, că noi, Comisia Cultură, lucrăm mai mult pentru a defini standardele de calitate pentru restaurări și pentru felul în care se gestionează patrimoniul cultural, așa cum am cerut în raportul tău. Un lucru important mi se pare important să cităm faptul că investițiile în sectorul digital, în uh, internetul de bandă largă și ultralargă și în tot ce înseamnă, să spunem așa, infrastructură materială și nematerială, să includă și instituțiile culturale, muzee și așa mai departe. Pentru că uh, de multe ori aceste instituții nu sunt luate în calcul cât uși de puțin în domeniile importante de, intervenție, de intervenții structurale finanțate cu ajutorul Fondului de Coeziune. dank. Mulțumim foarte mult, doamna Evans. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului, am doar câteva observații de făcut. În primul rând, punctul 4 este extrem de important se face o trimitere explicită la cultură și educație. Știm cât este de importantă coeziunea în dezvoltarea economică și în ocupare. Deci trebuie să recunoaștem și importanța culturii și educației. Nu putem să supraestimăm această importanță. Și în ceea ce privește identitatea culturală și în ceea ce privește contribuția la economie și la o societate mai coe- co- e- coezivă. Uh, există încă prea multe inegalități, deci trebuie să le uh, eliminăm treptat. Trebuie să recunoaștem importanța educației și culturii și trebuie să ținem cont de ea în viitoarele noastre proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să știu dacă Comisia dorește acum să intervină. Vă rog! Mulțumesc foarte mult! Uh, which is giving insight. Mulțumesc pentru această contribuție foarte interesantă care um, ne-a arătat cam cum va arăta următorul raport. Cu siguranță există loc de îmbunătățire în ceea ce privește tratamentul culturii în rapoartele comisiei noastre, Comisiei Europene. Trebuie să vă amintesc totuși ce este raportul cu privire la coeziune, pentru că pe el îl discutăm astăzi. Cu acest raport, noi oferim o poză de ansamblu cu privire la coeziunea între regiunile Europei. Deci aici nu dăm uh, indicații cu privire la ce s-a făcut finanțarea, intervenții și așa mai departe. Asta se face în rapoartele de evaluare și acolo uh, domeniul culturii este tratat uh, în mult mai mare detaliu. Nu vreau să inventez scuze aici. Uh, este adevărat că Uh, domeniul culturii este ignorat oarecum, dar în rapoartele de evaluare uh, este recunoscută cultura ca fiind un factor cheie pentru creștere și dezvoltare, uh, cheie pentru dezvoltarea regională și dacă citiți inclusiv raportul de coeziune, veți vedea că există chiar și acolo informații prin care se arată performanța regiunilor în domeniul educației. Nu putem să facem însă același lucru și pentru cultură din cauza lipsei datelor. Dacă am avea date de la nivel regional uh, în privința culturii, ne-am bucurat să putem include și cultura în raportul de coeziune. Sunt sigur că și acolo putem să folosim lobby-ul și sinergiile pentru a obține mai multe date cu privire la aceste aspecte pentru că și noi recunoaștem că este vorba despre un element cheie în rapoartele noastre. Ja, vielen herzlichen... Mulțumesc foarte mult și pentru aceste explicații, dar dacă nu avem date, poate ar trebui să le cerem statelor membre să livreze aceste date, să le punem la oaltă și după care să ni le prezinte, poate ar fi primul pas uh, pe drumul cel bun, dacă chiar vrem să aflăm mai multe. Domnule Diaconu, în încheiere. Danke. Eh, pentru domnul Venta, eh, cele 11 miliarde se referă la exercițiul până în 2020. Am, eh, așteptăm încă niște răspunsuri de la scrisori trimise la comisie. O să vi le trimitem prin e-mail, ca să le aveți să le știți. Doamnei Costa, în, și comisiei în același timp. Am avut mai multe discuții anterioare cu reprezentanții ai Comisiei, peste tot pe unde am putut, am întrebat, am aflat, am întrebat, în fine am avut discuții. Unul dintre răspunsurile care m-au siderat, ă, mă bucur că nu mai suntem în același punct, dar atunci a fost următorul din partea unui reprezentant al Comisiei. Ă, s-a menționat domeniul cultură la început, după care am uitat pe traseu și ne-am gândit că tot nu o să observe nimeni. Asta vă spun ă, cu titlu de accident, nu altfel, pentru că răspunsul de azi al Comisiei este, are mult mai multă greutate și ne oferă, să zic, speranțe de viitor. Uh, vedeți, cel mai important lucru, și acum mă adresez Comisiei și tuturor, uh, probabil că trebuie să facem și noi, toți membrii Comisiei de Cultură, eforturi, dar să găsim și înțelegere în a aborda cultura nu ca o parte separată, ci integrată educației. Cultura este o formă de educație, chiar o formă superioară de educație. Nu poți să o consideri altfel. De aceea, pentru mine cel puțin, cred că este esențial ca acest grup care se numește Cultura Educație să funcționeze împreună, coordonat, unul cu celălalt, și să, se, să fie așezat sau înțeles în conștiința generală sau în, sau în rapoarte sau în materiale de orice fel, în discursuri de orice fel, nu numai ca un element de butonieră, pur și simplu, de protocol și atâta tot, ci un element fundamental, ca să spun așa, dintre cele mai importante cu care, care înseamnă motor de dezvoltare și de conștientizare a ceea ce înseamnă în ansamblu său Uniunea Europeană și construcția europeană. Este fundamental acest lucru. Chiar dacă poate alte domenii au cifre mult mai mari sau eficiențe mult mai mari, da, dar fără acesta nu se poate nimic. Mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult, domnule Diagonu. Termenul pentru amendamente este 27 februarie, ora 14. Se votează pe 20 martie. Și vă urez și dumneavoastră mult succes în continuare în desfășurarea activității pentru acest aviz. Și iată că ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru ședința de dimineață. Are loc în camera motiv pentru care îi rog pe cei care nu sunt uh, eurodeputați sau nu lucrează pentru Parlamentul European să părăsească sala cât mai repede și în liniște. Und